atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Panayotova. Și am încheiat această dezbatere. Conform regulii 137.2 din regulamentul de uh, uh, ordine internă, am cerut, am primit din partea Comisiei FEM uh, să discutăm uh, un raport uh, în legătură, uh, un raport de la CESE în legătură cu piața muncii și dacă nu sunt obiecțiuni, în 24 de ore această cerere de consultare va fi aprobată. Dacă nu, se va vota. Bun. Și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Care este care sunt declarațiile Comisiei și Consiliului uh, urmare a hotărârii judecătorești din Spania cazul Manada și îi dau cuvântul uh, doamnei Panayotis. Vă rog frumos. Thank you, President, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, doamnă comisar. Dezbaterea